Ladies and gentlemen, good morning everybody. Doamnelor și domnilor, bun venit tuturor. Din câte văd, nu, au, nu ni s-au alăturat de la bun început foarte mulți membri ai comisiei noastre, dar sunt convins că în următoarele 3-4 minute toată lumea va sosi. Bun venit tuturor Îi urăm uh, bun venit în primul rând uh, domnului comisar uh, desemnat, domnul Moedas. Dumnealui ar urma să aibă un portofoliu dedicat cercetării științei și inovației. Vă amintesc că acest comisar se ocupă de cercetare, știință și așa mai departe, inclusiv uh, facerea cunoscută a, acestor, a rezultatelor cercetării. Trebuie să vă spun că uh, vom uh, acționa la fel ca și până acum. Suntem numai comisia noastră, singuri, Poate că sunt colegi din alte comisii care sunt uh, prezenți cu noi. Dați-mi voie să urez bun venit tuturor celor din societatea civilă, jurnaliștilor, ONG-urilor, reprezentanților uh, mici, întreprinderilor mici și mijlocii, reprezentanților universităților și, bineînțeles, bun venit dumneavoastră tuturor celor care urmăriți audierea noastră pe internet, deoarece această audiere este transmisă live uh, pe site-ul Parlamentului European. Dragi prieteni, știm foarte bine că uh, ne gândim la o strategie de ieșire din criză și este unul dintre uh, și pentru acestea una dintre cele mai importante pârghii este inovația. Încercăm să o promovăm de ani de zile. Suntem în această comisie autorii celui mai mare program social. Programul cadru numărul 8 este valabil astăzi. Este, de fapt, Orizont 2020. Uh, Dar acesta este programul nostru cadru numărul 8, cel mai mare program de cercetare și inovație din lume. Dar nu, este, nu am făcut numai asta, am făcut uh, Institutul de, uh, European de Inovație și Tehnologie. De asemenea, întotdeauna încercăm să aducem la oaltă elementele cele mai importante din triunghiul cunoașterii, inovația, cercetarea, împreună cu educația. Despre asta va fi vorba în audierea noastră și acesta va fi portofoliul domnului Moedas pentru următorii cinci ani. Să începem cu audierea. La început aș dori să vă amintesc unele elemente importante și anume orientările pentru aprobarea din partea uh, Comisiei. Anexa 16. Două întrebări trebuie să avem în vedere după audiere. Este candidatul calificat pentru a fi comisar și este uh, calificat pentru a duce la bun sfârșit sarcinile specifice uh, ale portofoliului său. Comisarul desemnat a răspuns în scris la un chestionar uh, de pregătitor. Sunt cinci întrebări prevăzute, două la fe- care sunt egale pentru toți uh, comisarii, trei din partea comisiei noastre pe masa dumneavoastră sau pe internet puteți uh, să vedeți răspunsul la aceste întrebări, puteți vedea CV-ul său, scrisoarea sa de, mi de misiune, uh, declarația de interese financiare, cu o scrisoare din partea Comisiei Jurii care spune că această declarație de interese financiare a fost uh, a fost analizată și răspunsul a fost unul pozitiv și uh, toate acestea au fost traduse în toate limbile. Cum vom proceda în timpul audierii? 15 minute la început pentru comisarul desemnat și uh, la final pentru uh, o remarcă de final. 45 de întrebări între cele două intervenții din partea deputaților pe principiul ping-pong. Întrebare-răspuns, întrebare-răspuns. Un minut pentru întrebare, două minute pentru răspuns. În prima rundă de întrebări se vor adresa întrebări de par din partea reprezentanților grupurilor politice. De asemenea, interpretarea este oferită în 23 de limbi. Deci toată lumea poate să-și folosească limba maternă. Și am să vă rog să vă respectați timpul, la fel cum ați făcut-o și ieri, a fost excelent. De asemenea, după terminarea audierii, veți putea accesa înregistrarea acesteia pe site-ul Parlamentului. Puteți deja vedea audierile de ieri. Trecem direct la audierea noastră acum. Dacă îmi permiteți, îi dau cuvântul domnului comisar desemnat timp de 15 minute. Aveți cuvântul.